de liste nu sunt depuse obiecții, atunci această listă se confirmă. Doamnelor și domnilor, știți că termenul pentru depunerea uh, uh, propunerea pentru funcția de mediator european a, a expirat la 30 septembrie. Nu mi-a fost uh, uh, uh, transmisă altă candidatură decât cea a doamnei Emily O'Reilly, care îndeplinește condițiile